Reluăm voturile. Am ajuns la raportul Rivazi. Raportorul poate să intervină. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Este un raport care se ocupă de controlul substanțelor radioactive din apa potabilă. Înainte de a garanta consistența textului și după consultarea cu serviciile specializatele Parlamentului European și grupurile politice, doresc să vă propun o modificare tehnică la amendamentul numărul 2 um, pentru a anula menționarea că după transmiterea proiectului de act legislativ Parlamentelor Naționale și um, Comitetului Regiunilor. Conform votului, vă mulțumesc uh, doamnă președintă, pentru a-mi acorda cuvântul, pentru a vă adresa numele Parlamentului uh, European un mesaj către Comisia Europeană. Mulțumesc. Bine, ora. Bun. 56 de amendamente împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum propunerea Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Vă rog să ridicați mâna, altfel nu pot să văd cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamna raportor, puteți să reinterveniți dacă doriți. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Acest vot a fost uh, crucial. În numele Parlamentului European fac un apel la Comisie să transmită acest uh, raport uh, Parlamentelor Naționale și Comitetului Regiunilor și să reia procesul legislativ în procedură de codecizie. Acest raport uh, propus de Comisia Europeană uh, trebuie să uh, ține seama de criteriile democratice și cred că și în votul Comisiei responsabile în fond s-a exprimat această părere. Deci este un uh, raport care se referă la substanțele radioactive în apa potabilă, deci este esențial pentru sănătatea publică, ceea ce preocupă Parlamentul European. Trebuie ca cetățenii europeni să beneficieze de uh, un vot democratic. Nu este vorba de a fi pentru sau împotriva uh, substanțelor radioactive, dar uh, tratatul Euratom în niciun caz nu constituie o bază juridică deci, eu voi păi, încheia, dragi colegi, uh, trebuie să se uh, apeleze la codecizie conform tratatului de la Lisabona. Grație, prim. Mulțumim. Înainte de a trece la raportul Gozes, dorește să intervină domnul comisar Ren. Vă rog. doamnă președintă stimați membrii Parlamentului, importanța acestui vot pentru viitorul economic al Europei uh, trebuie să ne fie limpede împreună cu cele șase măsuri legislative. Aceste reglementări vor face pași înainte pentru o uniune eh, economică și monetară eh, reală. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră, altor Uh, eurodeputați, colegi, prieteni care au uh, colaborat neobosit cu Comisia și cu președinția Consiliului pentru ca uh, aceste măsuri legislative să devină posibile. Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor pentru numărul mare de amendamente care au fost înaintate pentru insistența foarte puternică, câteodată pentru încăpățânarea de care ați dat dovadă care în final uh, au consolidat uh, propunerile în cadrul procesului legislativ. Aș vrea să afirm că dacă pachetul celor șase măsuri legislative și celor două măsuri legislative ar fi intrat în vigoare înainte de introducerea monedei unice euro, probabil că nu s-ar fi ajuns la uh, criza uh, cu care ne-am confruntat. Dar uh, am uh, fi reușit și să depășim eventual uh, criza mai repede dacă ea apărea. Deci uh, sper că vom putea demonstra uh, beneficiile uh, funcționării metodei comunitare dacă facem o retrospectivă um, și în contextul votului de astăzi și al declarației Comisiei privind un fond de salvare financiar, Eh, vreau să spun că și eh, Consiliul s-a dovedit eh, un susținător al acestor metodologii și ehm, asta încă în din, de acum trei ani. Să ne gândim la luna mai 2010, când Comisia, cu ocazia Zilei Europei, a făcut o propunere de a crea uh, mecanismul unic european de stabilitate financiară bazat pe garanții din bugetul european, întâi uh, la nivel de 60 de miliarde de euro. Asta uh, ar fi fost un fel de armă puternică care să combată criza financiară și uh, ar, ne-ar fi scutit poate de uh, multe uh, eforturi. Acest mecanism financiar abia anul trecut a putut să devină uh, o, un instrument funcțional. Eu cred că răspunsul nostru la criză ar fi putut să ducă la rezultate mai bune și mai rapide pentru cetățenii noștri dacă propunerea originală a Comisiei uh, din uh, primăvara anului 2010 ar fi fost acceptată de către statele membre mai repede. Dar momentul uh, nu a fost adecvat atunci pentru luarea Uh, decizii. doamne președinte, îmi dați voie să închei. Mulțumesc. Apreciez uh, că mi se permite să conchid. Deci, intențiile Comisiei în ce privește pașii viitori, vreau să fac următoarele afirmații și uh, sper să aveți răbdare să le ascultați și iertați-mă că am o intervenție mai lungă decât de obicei dar uh, este o soluție cuprinzătoare și sensibilă. Deci, uh, legislația propusă de comisie privind cele două măsuri legislative TUPEC, după ce va fi aprobată, comisia dorește să uh, facă pașii necesari conform cărții albastre um, și vom reduce perioada de la 12 luni la 6 luni pentru această carte albastră, pentru că noi sperăm ca pe termen uh, mediu uh, fondul de salvare să poată să constituie elementul potrivit uh, pentru ca mecanismul european să poată să funcționeze în condiții propice. Deci este nevoie de o mutualizare a riscului, dar mână în mână cu o mai mare disciplină financiară și o mai puternică integrare. Integrarea mai puternică a reglementării financiare, a politicilor fiscale, a instrumentelor uh, politice trebuie să fie însoțite de uh, o integrare politică care să garanteze însă și legitimitatea democratică și previzibilitatea. Comisia va înființa un grup de experți pentru a profunda analiza privind uh, uh, cerințele, riscurile existente, obstacolele care trebuie să fie învinse uh, pentru ca să se acționeze mai integrat, inclusiv în ce privește fondul de salvare. Grupul va trebui să analizeze viitorul în ce privește prevederile legale necesare, arhitectura financiară și um, cadrul complementar economic și bugetar necesar. Va fi nevoie de un principiu democratic care să uh, stea la baza acestor demersuri. The group will take into Grupul va trebui să țină seama de procesul de reformă în guvernanța europeană economică și bugetară, care trebuie să constituie o valoare adăugată pentru aceste instrumente. Grupul va acorda o atenție deosebită a reformelor care țin de implementarea tupacului și al celorlalte instrumente economico-financiare va acorda atenție sustenabilității eh, finanțelor publice pentru a evita eh, riscurile și se va concentra și pe alte subiecte, stabilitate financiară, integrare financiară, politică monetară. Membrii grupului vor fi experți în probleme de finanțe publice și de piețe financiare și de inclusiv a managementului datorilor suverane, uh, va uh, fi invitat să-și prezinte raportul final Comisiei nu mai târziu decât în martie 2014. Comisia va analiza raportul și dacă uh, va considera necesar, va face propuneri de îmbunătățire înainte de încheierea mandatului Comisiei. Deci uh, trebuie să creăm această armă preventivă în ce privește uh, situația stabilității financiare uh, pentru ca și programele de investiții publice să se bazeze pe stabilitatea finanțărilor și deci, vom analiza stabilitatea acestor instrumente financiare și în primăvara și vara anului 2014 vom vedea care vor fi obiectivele pe termen mediu care urmează să fie stabilite. În baza acestor decizii, în cadrul următorului cadru financiar multianual pentru Uniunea Europeană și înainte de finele anului 2013, Comisia va avansa uh, propuneri pentru a complementa cadrul uh, legal existent. Măsuri pentru a crea o mai bună coordonare ex ante a reformelor Um, politico-economice și pentru crearea de convergență și de instrumente adecvate pentru susținerea financiară a implementării la timp a reformelor structurale și creșterii economice. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, Nu eu hotărăsc care sunt procedurile din Parlament. Prin urmare, am ajuns la concluzii. Da, domnule comisar, vă rog să ajungeți la concluzii, spune doamna președintă, și vă rog frumos să-l ascultăm. Regulamentul prevede intervenția domnului comisar, prin urmare să-l lăsăm să își încheie intervenția. Vă rog. Noul sistem, în conformitate cu metoda comunitară, se va baza pe procedurile de supraveghere existente și va combina o mai mare integrare a politicilor economice cu sprijinul financiar, respectând astfel principiul conform căruia trebuie luați pași către o mai mare responsabilitate și disciplină financiară împreună cu creșterea solidarității. În special se va urmări creșterea capacității statelor membre de a absorbi șocurile asimetrice. Acest instrument ne va ajuta în prima fază de creare a unei capacități fiscale mai puternice. Mai mult, Comisia se angajează să urmărească în mod rapid și complet modul de punere în aplicare a planului său de combatere a fraudelor fiscale și a evaziunii fiscale, în special în vederea revizuirii directivei relevante. Există o serie de măsuri și propuneri care au fost anunțate de comisie în pachetul privind politicile sociale și angajarea forței de muncă. Există câteva elemente care vor fi menționate în procesul verbal al Parlamentului. Acesta este angajamentul global al Comisiei. Domnule președinte, stimați membri, sper că odată cu această declarație am oferit suficientă claritate cu privire la intențiile Comisiei și sper că veți putea vota în viitorul apropiat pachetul cu două măsuri la timp pentru Consiliul European, lucru foarte important pentru a reclădi încrederea în economia Europei. Acesta va fi un pas uh, important pe care trebuie să-l facem pentru a crea o uniune monetară europeană cu adevărat reală, spre avantajul tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru sprijin și pentru încrederea dumneavoastră. Bine, concentratevi sul vot. Bun, haideți să ne concentrăm acum pe vot. Raportul Gozes. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Lightfried, punct de ordine, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, nu vreau să critic nici de cum stilul dumneavoastră de, de prezidare a acestei ședințe, dar mă îngrijorează faptul că uh, există aici unii domni care ne cam uh, ne cam uh, deranjează și să știți că sunt îngrijorat de starea lor nervoasă. Poate vă aveți grijă să nu pățească ceva. Mulțumesc. Concordo. E... Sunt de acord. Acum, raportul Ferreira, amendamentul 83. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votăm propunerea comisiei. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal, rezoluția legislativă, s-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Lamberts. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punct procedural. Vă rog. Da, este un punct procedural. Vreau să reamintesc colegilor de azi că ne aflăm în Parlamentul European și nu într-o arenă de wrestling și de alte tipuri de lupte. Sunt contrariată de faptul că unii strigă, uh, aplaudă, uh, intervin cu tot felul de observații. Vă rog să țineți cont că este Parlamentul European, da? Bun, raportul Oconi, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal, rezoluția legislativă, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Morin-Chartier aici, vă rog. Senhora Presidente, muito breve, prometo, e é um verdadeiro pedido de esclarecimento. Foarte pe scurt, doamnă președinte, dorim o clarificare aici. S-ar putea să se fi strecurat o greșeală de tipar în documentul de referință. Pentru că se spune că criza creditelor este originea crizei actuale. Acum însă trebuie ca afirmațiile pe care le facem să fie credibile în fața lumii și dacă spunem că criza internațională este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 nu, 13. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 33, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Para, alineatul 35, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 37, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 53, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul B. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Considerentul D. Cine este pentru? Nimeni? Împotrivă? Abțineri se respinge. Considerentul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentul K. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul pe K. Se adoptă. Considerentul W, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal pentru rezoluția finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Liotard acum. Vă rog, ridicați mâna pentru a vedea votul. Aliniatul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul. Aliniatul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 17. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog, ridicați mâinile să pot vedea partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 20, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 27, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Para, aliniatul 27, cine este pentru? Aliniatul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 40. Pentru? Împotrivă? Vreți să ridicați din nou pentru 40? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Vă rog. Sunt foarte mulți uh, uh, colegi nefericiți uh, cu modul în care ați votat 32. Ați putea să reveniți asupra acestui vot? Paragraf. Sigur că putem. Alineatul 32. S-a deschis votul. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua de la alineatul 41, da? Să reluăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, prima parte, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 50, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm 51. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul J. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul K pentru, împotrivă, abțineri, aș zice respins. Dacă vreți, putem verifica electronic. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul N, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul O, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul P, pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune respins, dacă vreți verificăm electronic. să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerândul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea în întregime, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Costa. Aliniatul 20. Raportul, vreți să verificăm? Bun, verificăm atunci. Prin urmare, verificăm. Liotard, s-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pe a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 25, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 32, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul Haideți să mergem mai departe. Aliniatul 74. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul L, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri, se respinge propunerea în întregime, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul tirolien. Vot cu apel nominal pentru aliatul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 aliniatul 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și rezoluția în întregime, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Technical problem. O problemă tehnică, vă rog. Aveți puțină răbdare. Try again doesn't work. Huh? Haideți să verificăm din nou, dar cred că tot nu funcționează. Yes, thank you, President. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai devreme vreau să introduc un punct de procedură. Mă bucur că comisarul încă este în sală și este o chestiune de procedură, așa că poate că comisarul va fi interesat să mă asculte. N-am nicio problemă cu faptul că Ehm, comisia, înainte de voturi, a vrut să facă un scurt comentariu. Și, într-adevăr, Comisia a avut o declarație foarte importantă de făcut, care este și foarte complicată și complexă sub raportul conținutului său. Și de ce mi-aș dori eu ca comisarul să mă asculte acum? Atunci când se preconizează declarații ehm, lungi înainte de voturi, Eh, atunci cred că ar trebui să se aloce eh, timp suficient înainte de sesiunea de votare pentru ca comisarul să poată compara aici în, în fața noastră. Ar fi putut veni, de exemplu, ieri seară sau în dimineața aceasta ca să poată, într-adevăr, explica ce vrea să ne spună. Deci, acesta este punctul meu de procedură și sper că Comisia să țină cont de acum încolo de această chestiune, în loc de o declarație de 10 minute stufoasă și complicată, care a și fost întreruptă prin comportament neavenit cei drept, să uh, recurgă la, discu- uh, la discursuri poate explicative de un minut. Vă rog să luați uh, notă de acest lucru, doamnă președinte, și vă mulțumesc. Um, onorevole Foster. Aveam un acord, doamnă, domnule Foster, doamnă Foster, între Comisie și Parlament. Prin urmare, domnul comisar avea dreptul să prezinte un raport, exact așa cum s-a și întâmplat, fără limite specifice de timp. Oricum, putem vorbi de aproximativ 10 minute pentru această intervenție. Acesta a fost acordul pe care pur și simplu noi l-am respectat. Beres, Doamna Beres, vreți să interveniți? Doamnă președintă, vreau să spun în legătură cu ce a spus colega noastră. Comisarul, care încă este prezent în mijlocul nostru, a avut o intervenție foarte lungă, deci într-un fel acesta s-a diluat mesajul pe care dorea să-l transmite, dar declarația făcea parte din acord. Deci a fost foarte important ca această declarație să se facă în public, în această instituție, în timpul perioadei prevăzute pentru voturi. Bine, ora passiamo. Bun, trecem acum la declarațiile de vot. Domnul Ford, doamna Ford are acum pe